momentul ca Parlamentul European să să apere singur metoda comunitară și să ia această sarcină în propriile sale mâini. Mulțumesc! Bine, spune președintele, vom începe votul. Foarte bine, este sfârșitul dezbaterii. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, domnule Schulz. Următorul punct de pe ordinea de zi este votul prin procedură simplificată Mm, raportul doamnei Matera, mobilizarea Fondului European de Așteptare la Globalizare. Pun la, supun acest raport la vot. Votul prin apel nominal este deschis. Is... S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate foarte confortabilă. Felicitări, doamne Matera. Următorul punct de pe de zi, raportul domnului Proveră fluxuri migratorii cauzate de instabilitate, domeniul și rolul politicii externe a UE. Supun la vot prin vot unic cine este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Mulțumim, domnule Provera. Raportul Iegle. Este vorba despre rolul femeilor în agricultură și zonele rurale. Supun la vot raportul cine este pentru. Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamnă Iegle. Urmează, domnul, urmează raportul domnului Marinescu, finanțarea UE în domeniul dezafectării centrale nucleare din noile state membre. Supun la vot acest raport cine este pentru. Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Marinescu. Urmează raportul domnului Matera. Este vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Republica Cehă. Avem doar un singur amendament. Îl supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Facem o verificare. Facem o verificare și s-a deschis votul pentru amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum... De fapt, trecem mai departe. Doamna Matera, felicitări, spune președintele, rectificând. Trecem acum la raportul Lightfried, produse și tehnologii cu dublă utilizare. Amendamentul 36, INTA, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Facem o verificare electronică și s-a deschis votul la amendamentul 8. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică, vă rog, pentru a doua parte de la 12. S-a deschis votul. Check is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 în trei părți. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Abține se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abține. Verificare electronică, vă rog. Facem verificarea a doua parte de la 300. The check is closed. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. Pentru, împotrivă, abține. Se adoptă. 21. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificare, vă rog frumos. Facem o verificare la 21. Is open. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificare. Check is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă. Cred că s-a respins. Haideți să verificăm 44. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 23. Cine este pentru, împotrivă, abține? Facem o verificare. Îmi cer scuze, spune președintele. Se deschide votul pentru 23. Se închide votul. Se respinge. Urmează amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. ține, Se respinge. Facem o verificare și pentru 48 și s-a deschis votul. Check is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică, vă rog frumos, pentru 33. Îmi pierd încrederea în mine, spune președintele. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Facem și aici o verificare electronică. 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Îmi cer din nou scuze, spune președintele. Trecem la 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Mie mi s-a părut că s-a respins, dar verificăm și s-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. 50. Cine este pentru? A, împotriva abțineri? Se respinge. Bine, verificăm. Verificăm. Pentru 50 s-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 46, s-a deschis votul. Mai bine să fim siguri decât să ne pară rău după aceea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm 51. Cine este pentru, împotrivă? Chiar nu este clar. Îmi cer scuze, va trebui să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Facem o verificare electronică din nou. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum mai departe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci propunerea Comisiei în întregime. Îi dau acum cuvântul domnului Lightfried pentru un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, rezultatul de vot ne-a oferit un rezultat despre care putem să discutăm în termen de conținut. Ne apropiem foarte mult de poziția Consiliului acum și uh, în acord cu toți raportorii, aș solicita ca votul final să fie amânat, cu posibilitatea de a ajunge la un acord perfect cu Consiliul, fiindcă avem șanse foarte mari să o facem. Mulțumesc! Yes. Does the commission want to say anything? Comisia dorește să spună ceva? Vorbește la telefon, la iPhone. În absența unui aviz din partea Comisiei, cine este pentru? Against. Abstention. Pentru împotrivă, abțineri, deci votul se amână. Mulțumim, domnule Lightfried. Munciți în continuare la fel de bine. Acum, Următorul raport din partea domnului Jado, credite la export susținute în mod oficial. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci toate amendamentele votate în bloc. Domnul Schulz dorește să intervină. No, Mr. Schultz, not Mr. Sch domnul Scholz, nu domnul Schulz, spune președintele. Nu funcționează consola de vot? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să retrag în numele GONGL votul prin apel nominal pentru amendamentul 10 cu ambele sale părți. Right. We now come to amendment 10. Bun, ajungem la amendamentul 10 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Îmi pare rău, deci s-a retras apelul nominal, tocmai de aceea verificăm acum. Deci verificarea la partea a doua a votului. Votul s-a închis. Și amendamentul se adoptă. Ajungem la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mie mi s-a părut că e respins, dar să verificăm. Deci 22. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum ă, toată propunerea o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu amendamentele adoptate. Acum, domnule Jado, aveți cuvântul. Domnule președinte, ca și la votul precedent, raportorii din umbră și cu mine am decis să nu supunem la vot la aceste plenare rezoluția legislativă pentru continuarea negocierilor cu Consiliul, sperând că uh, vom putea să uh, amânăm acest vot al Parlamentului astăzi. Comisia dorește să intervină. Aveți cuvântul. No, he doesn't want the Nu vrea să ia cuvântul. Supunem deci la vot moțiunea de a amâna votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci această chestiune este amânată. Vă urez o activitate frumoasă în continuare, domnule Jadou. Ultimul punct din această dimineață, raportul doamnei Svensson în ceea ce privește cadrul politic european pentru combaterea violenței împotriva femeilor și, în primul rând, alineatul 1 uh, cu a, vot prin apel nominal, liniuța a doua, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Alineatul 2, liniuța 4, vot prin apel nominal, am deschis votul. Votul s-a închis. Și asta se adoptă. Ajungem deci la alinatul 2, dația 10. Cine este pentru? Împotrivă? Ado- abțineri se adoptă. Alinatul 2, citatul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se, să verificăm. Deci, am deschis votul pentru alinatul 2, citatul 11. Să adoptă. Ajungem la 2 cu 12 prin vot în apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Ajungem la alineatul 2 cu 14 în două părți. Și prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, alnatul 2 cu 19. Vot cu apel nominal, votul se deschide. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la alineatul 7. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 19. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 26. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis votul și se adoptă. Alinatul 28, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 29, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Partea patra. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm. Deci partea 4. patra, am deschis votul. Am închis votul. și să adopt. Ajungem la considerentul O, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Acum, întreaga moțiune pentru rezoluție ca întreg, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cu aceasta am încheiat votul. Felicitări, doamna Svensson. Poftă bună tuturor!